Pan Preda. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, denní zasedání. Domnule komisar, doamnelor și domnule, reluăm ședința. Primul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Balzani, proiectul de buget rectificativ numărul 1 pe 2012, finanțarea ITER. Voi da cuvântul raportorului, doamna Balzani. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule comisar. Propunerea pe care o dezbatem în această seară reprezintă acordul la care au ajuns autoritățile bugetare în decembrie privind finanțarea proiectului de cercetare ITER pentru 2012. ITER este o chestiune de responsabilitatea Uniunii Europene, dar și care privește alte țări importante, cum ar fi Statele Unite, Japonia, China eh, și are nevoie de un angajament de aproximativ 650 de milioane de euro. Pentru fiecare nou scop trebuie schimbat plafonul în cadrul financiar multianual la capitolul 1. Deci, această propunere permite această creștere de 650 de milioane de euro pe partea de angajament. acordul pe care este bazată această importantă parte a bugetului reprezintă o parte crucială a bugetului ca întreg. De fapt, aș spune că era o precondiție fundamentală pentru ca concilierea bugetară 2012 să aibă un, un uh, rezultat uh, de succes. Era necesar să avem acest uh, consens pentru a crește fondurile pentru activități atât de importante cum ar fi învățarea pe toată durata vieții din uh, al șaptelea program de cercetare și de asemenea era necesar ca noi să putem finanța ITER folosind cât mai puțin posibil instrumentul uh, de transfer. Acesta este un lucru important și pozitiv și ne-a permis ca noi, Parlamentul, să fim de acord. Și ITER Figurează așadar în bugetul 2012, fără să afecteze implementarea altor programe, deci fără să uh, se facă acest lucru pe cheltuiala altor programe. Și asta e foarte important. Acest uh, acord, de asemenea, ne aduce imediat la chestiunea delicată a implementării bugetului pe 2012, pentru că ne concentrăm pe negocierea estimărilor preliminare, dar după aceea vine partea importantă a implementării bugetului și vom fi ne vom concentra pe subiectul foarte dificil al plăților. Eu sper că atunci când va trebui să implementăm bugetul pe 2012, vom putea repeta excelentul climat de cooperare care a prevalat mai ales între Comisie și uh, Parlament în negocierea bugetului și va fi și mai important să-l avem și când implementăm uh, bugetul. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru introducere. Dau acum cuvântul comisarului Lewandowski. Domnule președinte, dragă Francesca, sigur că în numele comisiei salut raportul tău. Aceasta este poziția Parlamentului, un da al Parlamentului referitor la ceea ce s-a convenit, uh, iar Raportul reflectă acordul politic la care s-a ajuns anul trecut de 1 decembrie în ceea ce privește finanțarea suplimentară a ITER. Este vorba despre 1,3 uh, miliarde de euro, milioane de euro pentru perioada 2012-2013. Și pe lângă uh, cele 100 de milioane incluse în 2012 este nevoie de uh, sporirea plafonelor incluse la 1A pe lângă uh, finanțarea suplimentară realizată anul acesta la rubrica 5. Sigur că și pentru 2013 trebuie luate măsuri, pentru că cealaltă provocare care trebuie să-i facem față în, este în ce privește negocierile pentru anul viitor este să vedem cum găsim 360 de milioane de euro suplimentari fără să dăunăm altor proiecte care sunt importante pentru o Europa competitivă și inovatoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Děkuji za vaše slovo. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum vor lua cuvântul oratorii în numele grupurilor parlamentare, în primul rând doamna Lavia, două minute egregio presidente signor commissario colleghi domnule președinte domnule comisar stimați colegi după cum ne-a spus doamna Balzani, modificarea bugetul rectificativ uh, reflectă acordul între cele trei instituții când s-a încheiat procedura bugetară pentru 2012. Este vorba de o finanțare suplimentară de 1,3 miliarde de euro pentru proiectul ITER, pentru perioada uh, la care ne referim. Este vorba de rubrica 1A, care, unde se crește suma cu 650 de milioane. Sprijinim raportul doamnei Balțani și solicităm un vot pozitiv în acest sens. Este astfel încât uh, ace încât să se ia măsurile reflectate de acordul atins. Proiectul ITRE este, va fi unul dintre cele mai importante lucruri despre care discutăm, având în vedere negocierile ce duc la apro, apro, ce vor duce la aprobarea proiectului de buget din 2013 și subiectul este foarte actual, având în vedere și publicarea proiectului de buget um, și propunerea pe care ne va face domnul Lewandowski pe 25 aprilie. Noi ne așteptăm ca cei 360 de milioane uh, care au fost uh, stabiliți în acord să fie luați din bugetul 2013 uh, și să fie să fie alocați fără a compromite și fără a afecta alte politici europene, mai ales obiectivele strategiei Europa 2020 sunt strategiile noastre, sunt uh, obiectivele noastre și cred că și Consiliul este de acord. Vă mulțumesc. Trei minute și jumătate. Acum doamna Herzog. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselőtársaim, a szocialista frakció nevében. Domnule comisar, dragi colege, dragi colegi, în numele grupului parlamentar socialist, salut acest raport. Mă bucur că Comisia și cele mai mari grupuri parlamentare din Parlamentul European gândesc asemănător și iată, confirmăm decizia noastră luată în decembrie. Și propunem această reorganizare a fondurilor. În urma sporirii fondurilor, uh, există această părere că uh, se creează o oarecare incertitudine. Această sporire a fondurilor constă în faptul că autoritățile financiare nu au fost, au, au fost destul de uh, nesigure și acest lucru a dus la multe tergiversări. Această ezitare nu poate cauza decât o sporire a mijloacelor financiare și vorbim aici nu numai despre 2012 și 2013. Mijloacele financiare vor juca un rol important până în 2020. De aceea este foarte important ca statele membre să își exprime voința politică referitoare la acest proiect, respectiv să îl susțină. Trebuie să înțelegem că tendințele globale, chestiunile energetice și tot ceea ce se întâmplă în contextul globalizării și noile grupuri de populație în ceea ce privește consumul de energie, acestea sunt niște grupuri mai mari decât înainte. Până acum nu au existat la asemenea dimensiuni. Noi, cei care venim din noile state membre, dar și întreaga Uniune Europeană, ar trebui să se gândească la data la care proiectul ITER a fost uh, inițiat, după sfârșitul războiului rece. Ca prim pas, Gorbaciov pe vremea respectivă uh, secretar de partid uh, în uh, fosta Uniune Sovietică și Ronald Reagan s-au așezat la aceeași masă și au dorit să colaboreze în domeniul științei. Acest lucru s-a întâmplat în 1985 și acest acord reprezintă de fapt și începutul acestui proiect, iar susținerea acestui proiect prin partide și de către Uniunea Europeană nu reprezintă numai o decizie tehnologică, este o confirmare politică a faptului că noi am lăsat în urmă, odată pentru totdeauna, războiul rece. Acest lucru este un lucru bun și permiteți-mi să mai adaug un lucru. Această energie, uh, această energie uh, de fusiune este, uh, a primit un, un cetățean din Ungaria a primit Uh, premiul Nobel pentru această uh, invenție și uh, pot să spun că sunt mândră de acest lucru pentru că doresc să susțin aceste inițiative. De aceea vă spun că nu numai financiar și nu numai din perspectiva producției energetice, ci și din perspectiva politică, trebuie să ne implicăm pentru continuarea acestui proiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum 3 minute și jumătate, domnul Haglund. Thank you, Mr. Chairman. Good Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara, colegi. Mai întâi dați-mi voie să-i mulțumesc uh, raportorului și să spun uh, în acest moment că mă bucur în calitate de raportor în comisie, dar și în numele grupului meu. Mă bucur așadar că am reușit să ajungem la un rezultat care ne permite să finanțăm uh, ITER pentru o perioadă ceva mai lungă pentru noi, întregul proces de finanțare a programului ITER a fost foarte dificil. A dovedit mai întâi că Consiliul nu își îndeplinea toate obligațiile și chiar mai puțin uh, sa, promisiunile sale politice uh, că va da o mai mare importanță a cercetării. De altă parte, deși spuneau asta, ei vreau să taie fonduri din uh, capitolul 1A, și anume exact unde se finanțează programul de cercetare care este aproape 100% implementat și care susține strategia UE 2020 și ideea lor era să ia bandă pentru ITER din această parte a bugetului. Ne-am spus nu, am fost foarte hotărâți și uniți ca Parlament. Comisia de buget a fost foarte fermă și rezultatul până la urmă este unul foarte bun. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, dar pe de altă parte vreau să subliniez că, din punctul nostru de vedere, al grupului nostru politic, nu e o situație ideală, însă cred că din discuții nu puteam realiza mai mult. Pentru viitor, evident, ITER este un uh, proiect extrem de important cu un potențial uriaș. La fel, cred că uh, experiența trecutului a arătat că trebuie să avem o imagine mai clară a în care ITER este administrat, guvernat, pentru că un proiect atât de mare care afectează banii contribuabilor și alte fonduri de cercetare uh, e atât de prost condus încât uh, trebuie să ajungem la soluții de acest gen ca să salvăm proiectul. Uh, asta nu e bine. Și prin urmare, asta arată și că la următorul cadru financiar multianual va trebui să avem niște soluții mai solide și mai sigure pentru a finanța ITER-ul, ca să nu ne mai trezim că peste 3 sau peste 5 ani facem la fel, același lucru pe care a trebuit să-l facem acum, și anume să transferăm bani pentru proiectul ITER. Un alt factor îngrijorător din acest context pe care aș putea să-l menționez este faptul că uh, Consiliul uh, s-a gândit foarte mult la chestiunea asta. Eram aproape de acord și unele delegații vreau să se răzgândească, dar până la urmă nu s-a întâmplat și mă bucur că au înțeles că aceasta nu putea fi o soluție și se pare că până la urmă Consiliul se va ține de cuvânt și va respecta acordul la care am ajuns. Sper că învățăm din asta pentru că orizontul anului 2020, care va fi în al 8-lea cadru multianual, e foarte aproape și ar trebui să avem soluții pentru uh, viitor, dar asta nu înseamnă să avem mai puțin bani pentru alte proiecte, pentru că unele sunt prost administrate. Însă vreau să le mulțumesc colegilor pentru buna cooperare. Cred că rezultatul este foarte bun, date fiind circumstanțele în care a fost obținut. Președintele, mulțumesc foarte mult. Trei minute, doamna Dura. Mulțumesc, domnule președinte. Situația, ați spus-o, nu este una ideală, este un uh, eufemism. De câțiva ani, și mă tem pentru încă câțiva ani, uh, Europa se va găsi într-o situație de criză, de probleme bugetare, de mijloace dificil de uh, găsit. Fiecare stat membru încearcă, mai bine sau mai rău, să-și găsească bugetul. Noi încercăm să arătăm valoarea adăugată a Uniunii Europene și a mijloacelor europene și în momentul în care cei mai fervenți uh, Eh, dintre eh, noi ce cerem reducerea bugetului european, luăm decizia pe care am făcut-o acum și mi se pare de-a dreptul halucinant. În acest context foarte special de criză, suntem invitați astăzi și mâine când vom vota să uh, aprobăm acest buget rectificativ care va adăuga 650 de milioane de euro în credite de angajament proiectului ITER, care se alătură celor 470 de milioane deja prevăzute în bugetul 2012, deci o să avem o linie bugetară de 1,12 miliarde de euro. Asta înseamnă 1% din bugetul european. Uh, nu mai avem mijloace, suntem în pană, suntem în dificultate și totuși consacrăm 1,12 milioane de euro unui proiect despre care cei mai optimiști ne spun că eventual în 2050 sau poate în 2080 s-ar putea să aibă niște efecte. Suntem nebuni? Am înnebunit complet cu toții într-un moment în care totul merge prost uh, și uh, nava ia apă, ca să spun așa, consacrăm unui sume astronomice unui uh, proiect cu asemenea perspective. E adevărat că uh, nu sunt bani în buget pentru anumite perspective, deși uh, am, uh, am împărțit, am încercat să împărțim uh, uh, corect, dar totuși, de ce nu investim bani în energii uh, regenerabile? Pentru că dacă investești în energii regenerabile, ai un efect imediat, nu în 2050 sau în 2080, ci în 2013-2014. În plus, asta înseamnă că mai crești și locuri de muncă. Așadar, nu înțeleg cum putem să continuăm să ne angajăm într-o asemenea nebunie într-un moment atât de dificil pentru Europa. Și, doamna Herzog, ne-ați reamintit istoria acestui proiect, ne-ați spus că s-a născut uh, în timpul războiului rece. Au trecut 30 de ani de atunci. Nu credeți că s-a schimbat puțin uh, lumea de atunci? Nu credeți că putem să reevaluăm bugetul? Credeți că trebuie să continuăm astăzi în situația în care suntem, când cetățenii europeni uh, sărăcesc, să continuăm acest proiect european când țările membre de bea își uh, echilibrează bugetele, deci chiar credeți că putem să ne permitem să băgăm 1,12 miliarde de euro și o să mai fie, pentru că aici nu vorbim decât de 2012 și vom continua până în 2020 să dăm acești bani în această progresie. Cred că suntem complet halucinați de proiectul ăsta de care, la care ținem aproape în mod obsesiv maladiv deci vă rog să înțelegeți că din partea mea și a grupului meu noi nu putem, nu vom putea să votăm acest buget rectificativ. Thank you very much. And just now I will... Președintele, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să dau cuvântul acum pentru trei minute lui Richard Ashworth. Nu, mă scuzați, este o, o solicitare de întrebare pentru doamna Duran. Doamna Duran, acceptați o întrebare prin procedura cartonașului albastru? Doamna Herzog, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succintă. Tocmai am început să discutăm în acest Parlament uh, uh, planul uh, foaia de parcurs pe energie 2050, care deci se referă la o perioadă ca, care se va încheia peste 37 de ani. Mă întreb dacă verzii nu vor susține această foaie de parcurs pentru că e prea târziu și uh, poate că în următorii 37 de ani trebuie să facem economii. Doamna Duran, aveți cuvântul? Problema este că noi ne ancorăm într-o tehnologie uh, a trecutului. Tehnologia nucleară este, aparține trecutului. Trebuie să ieșim din iluzia că fisiunea nucleară este ceva uh, uh ideologic, aproape ca o religie. Unii vor să creadă în asta ca într-o religie când nu avem nicio Uh, probă că în 2050 sau în 2080 o să ne aducă vreun răspuns concret problemelor noastre energetice. Deci nu știu cum putem să ne mai agățăm de lucrul ăsta. Am uh, avut uh, această experiență când am vizitat o centrală nucleară, răspunsurile inginerilor de acolo nu ne-au convins absolut deloc. Deci nu înțeleg de ce rămânem atașați de această tehnologie a trecutului. Președintele, mulțumesc pentru răspuns. Domnul Richard Ashford, 3 minute. Uh, President, Commissioner, <laughs> Domnule președinte, domnule comisar, dați-mi voie să vă asigur că noi în Regatul Unit credem că este important ca Uniunea Europeană să fie uh, un lider în domeniul cercetării și în ceea ce privește noua generație de uh, în ceea ce privește energia. De aceea sprijinim proiectul ITER și, drept urmare, ne bucurăm să putem sprijini și acest acord atins cu Consiliul. Am înțeles că va uh, furniza o sumă suplimentară pentru acest proiect. Trebuie să vă spun că eu am un interes direct aici, pentru că un laborator um, din Oxford este în uh, circumscripția mea, dar vă asigur că se vor crea 500 uh, de locuri de muncă pentru cercetători în acest domeniu. Și sunt oameni care creează tehnologii uh, de vârf la nivel mondial. Și este o expertiză pe care, sincer, nu putem să ne permitem să o pierdem. Însă trebuie să fim puțin și prudenți, domnule comisar. Când este vorba de tehnologie de uh, ultim, de ultimă oră, uh, întotdeauna avem de a face cu întârzieri și cu costuri uh, crescânde. Aș dori să nu uităm unele puncte. În primul rând, fondurile suplimentare trebuie să fie găsite în bugetul existent. Și prin acest acord din 2012 nu vom solicita fonduri suplimentare statelor membre și este bine așa, este corect așa, pentru că guvernele și bugetele sunt sub mare presiune la ora actuală. Același lucru însă trebuie să se întâmple și în 2013. În al doilea rând, este vorba de banii contribuabililor. Deci este important să creăm o cultură de disciplină, uh, disciplină financiară în comunitatea cercetătorilor dar este de asemenea important ca în acest for să impunem o supraveghere responsabilă a acestui domeniu. Pentru a face asta însă trebuie să fim informați și vă rog, domnule comisar, să ne furnizați această informație care să ne permită uh, să evaluăm situația. Și, în ultimul rând, pentru a facilita ceea ce am spus înainte, mi se pare esențial ca ITER să fie închis să fie inclus în ca următorul cadru financiar multianual. Uh, am solicitat ca acest proiect să aibă un buget, să fie inclus în buget și să fie și ușor de controlat. Vă mulțumesc pentru două minute și jumătate, doamna Andreasă. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt împotriva fuziunii nucleare și a energiei provenite. Însă atunci când vorbim de Europa, Euro, Euro, Comisia Europeană trebuie să învețe din greșelile sale. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă niciodată. Proiectul Galileo, de exemplu, care a fost evaluat să coste 7 miliarde de euro în anul 2000, până în 2010 costurile evaluate s-au uh, mărit la 22 de miliarde de euro și s-ar putea să crească și mai mult fără să putem prevedea vreun sfârșit al acestei ascensiuni. Acești parametri sunt alarmanți. Partenerii ITER spun că pot construi o versiune a acestei uh, program doar până în 2018. Deci, 5 ani mai târziu decât s-a stabilit inițial. Primele experimente care uh, nu se vor încheia până la sfârșitul anului 2025. Costurile de construcție probabil se vor dubla față de estimările inițiale uh, din 2006, care erau la 5 miliarde și se va ajunge la 10 miliarde. Costurile uh, pentru interfețele operaționale costă alte 5 miliarde și acesta ar putea să crească. 90% din acest proiect este gestionat de către statele participante și s-ar putea să nu știm niciodată care vor fi costurile finale. Contribuabilii merită să știe care sunt costurile reale ale ITER, pentru că, până la urmă, ei sunt cei care plătesc. Cu toate acestea, Parlamentul aprobă în continuare finanțarea unui proiect care, în prezent, ne costă deja cu peste 50% mai mult decât estimările inițiale abordarea modului de utilizare a banilor publici este catastrofală. Domnul Lewandowski ne-a spus că uh, din bugetul 2011 s-a folosit un surplus de 1,3 miliarde de euro. Cu toate acestea, acum câteva luni ne-a spus că acest buget a fost redus cu 11 miliarde de euro. Știe oare câți bani sunt în contul nostru la sfârșitul fiecarei zile? Fiecare om știe acest lucru. Noi știm asta. ITER, ca și Galileo și ca și bugetul Uniunii Europene, devine o absurditate. Iar contribuabilii sunt cei care trebuie să plătească factura în final. Și nu vine să râd deloc. Cred că ar trebui să renunțăm la acest proiect cu totul. Vă mulțumesc! Děkuji a nyní na 1,5... Mulțumesc și acum un minut și jumătate, domnul Remec. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Sunt în favoarea finanțării suplimentare pentru proiectul ITER din câteva motive. De ceva vreme am fost de părere că fuziunea nucleară poate fi o oportunitate pentru uh, umanitate, pentru provocările viitorului și că nu există multe alternative la aceasta. De asemenea, Europa ar trebui să fie în avangarda cercetării și dezvoltării, lucru asupra care întotdeauna am fost de acord aici în Parlament. Pe de altă parte, fondurile pe care le avem trebuie să fie dedicate unor proiecte cheie și să fie cheltuite într-un mod transparent și țintit Trebuie să depășim ezitările constante de genul o să găsim sau nu o să găsim bani pentru un precrucial. Dacă nu investești bani, nu obții nimic. Criza nu este un argument. Din potrivă, dacă vrem să uh, depășim criza, avem nevoie de proiecte ca ITER. În plus, acest proiect este o oportunitate pentru statele membre mai mici și este esențial pentru IMM-uri care reprezintă 50% din furnizarea de componente. Ar fi o miopie să nu folosim uh, soarele și apa în beneficiul umanității, uh, chiar dacă unii dintre noi nu o să trăiască suficient încât să vadă până la sfârșitul vieții lor rezultatele acestui proiect. Președintele, mulțumesc și acum să trecem la alți vorbitori. Pe lista mea, domnul Gariga Poedo. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi care ați rămas eh, atât de târziu în sala de plen pentru a discuta acest buget rectificativ. Este un miracol că împreună cu Parlamentul, Comisia și felicit Comisia în acest sens, au reușit să ajungă uh, la acest acord și să găsească acești 1,3 miliarde de euro și că ei uh, vin din redistribuții între categorii și revizuirea ale anumitor categorii. Însă, este clar că am reușit să strângem puțin cu ușa Consiliul astfel încât să se găsească noi fonduri pentru noi uh, angajamente financiare. Și asta a și solicitat Parlamentul, pentru că dacă nu, politica noastră bugetară ar fi relativ slavă, slabă, după părerea mea. Și uh, cred că putem găsi 360 de milioane pentru anul viitor, fără a uh, afecta alte proiecte din aceeași categorie ne, ne apropiem de bugetul 2013 într-un spirit pozitiv și nu înțeleg uh, critica acelor grupuri care utilizează criza ca o justificare. Programul ITER este un program far al Uniunii Europene. Ne va asigura independența energetică. Ni se cere să ne uităm dincolo de nevoile necesare Uh, bugetare actuale, uh, dincolo de următorii 5-10 ani. Eu cred că proiectul ITER este într-o, într-un stadiu bun și în 20-30 de ani vom avea energie durabilă. Vă mulțumesc. Acceptați un cartonaș, uh, o întrebare cu cartonașul albastru din partea doamnei Duron. Aveți cuvântul, doamna Duron. Mulțumesc că ați acceptat întrebarea. Uh, nu înțeleg cum prezentați acest proiect drept un proiect far când n-am văzut uh, nimeni și nimeni nu are certitudinea că acest proiect va rezolva problemele noastre energetice și spuneți că criza e un alibi pentru... Da, uitați-vă cât de greu se echilibrează bugetele în statele membre, cum nu reușim să finanțăm programul lui 2020 și toate celelalte angajamente pe care le avem. Deci nu înțeleg cum putem considera că criza poate fi un alibi și sunt complet împotriva acestei afirmații. Președintele, vă rog să răspundeți. Vă mulțumesc, doamna Durand. Însă, când îmi spune un reprezentant uh, de la vers că trebuie să fim cu picioarele pe pământ și să ne uităm la realitate, sincer mă mir, pentru că o mare parte din proiectul dumneavoastră politic uh, constă în găsirea unor alternative pentru producția de energie și asta este o sursă alternativă de energie. Oricum, poate fi o soluție pentru a asigura independența energetică a Europei. Și asta prin uh, evoluția tehnologică a acestui proiect și mi se pare că la ora actuală este o investiție care merită. Vă mulțumesc, doamna Țicău. Două minute. Mr. Commissioner

recherche publique dans le cadre de coopération et de mutualisation. în cadrul cooperării internaționale transdisciplinare inedite uh, vom uh, evolua spre viitor. Fuziunea nucleară este o promisiune a viitorului de energie electrică abundentă, non-poluantă, accesibilă tuturor și ieftină. Este o promisiune pe care alte forme de energie nu o pot oferi. Uh, această energie este atât de importantă, cu atât mai importantă, cu cât nevoile de energie vor crește în viitor. Însă, Uh, mai înseamnă ceva să ne întoarcem cu spatele la logica uh, uh, prădătoare și concurențială a financiarizării. Trebuie să eliminăm concurență, nu mai gândim în termeni de concurență, ci să construim proiecte care să poată face față provocărilor tehnice și științifice pe care ITER le poate aduce. Trebuie să planificăm inteligent. Nu putem diferenția cercetarea, concepția, producția, Uh, și distribuția, fără să încurajăm inegalitățile sociale și risipa. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum doamna Holmeier. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În ceea ce privește ITER, este vorba despre un proiect de cercetare pe termen lung. Asta înseamnă că atunci când apare o criză sau o problemă, nu putem să nu mai respectăm planurile de viitor pe care le-am făcut, respectiv acordurile pe care le-am încheiat. Pentru că este vorba despre un uh, proiect energetic important. Și cred că trebuie să respectăm în continuare acordurile pe care le-am semnat, iar uh, tehnologia viitorului nu trebuie să se transforme într-una a trecutului. În ceea ce privește treco- tehnologia trecutului, uh, Um, aceasta mă, mi, mă miră că se vorbește despre aceasta, pentru că a fost o perioadă de 30 de ani de cercetare și nu cred că ne-am grăbit, pentru că acum 30 de ani nu aveam aceleași capacități în ceea ce privește calculatoarele ca uh, acum lucruri care se întâmplă atunci când vorbim de cercetarea materialelor sau uh, atunci când vorbim despre cercetare cu temperaturi foarte înalte. De asemenea, uh, nu s-au putut înregistra progrese mai rapide din motive concrete. Dacă ne propunem uh, proiecte importante și de mari dimensiuni, atunci este necesar ca ele să fie finanțate uh, de la bun început în mod rezonabil, pentru că este un proces îndelungat pe care ni l-am asumat uh, la Uniunea Europeană atunci când începem proiecte, trebuie să fie dotate financiar de la bun început, trebuie să existe un management profesional uh, corespunzător și un calcul al costurilor realist și precis. Nu trebuie să avem costuri uh, conotate politic, trebuie să existe un controlling precis, să existe proceduri de licitație profesioniste și o monitorizare bună, astfel încât, uh, pe termen scurt și mediu, să avem o imagine de ansamblu corespunzătoare asupra costurilor. Acest proiect de cercetare este unul pe termen lung. Nu a fost uh, inițiat pe termen scurt. De aceea mi se pare necesar după ce uh, am văzut și la Călăraș cum stau lucrurile și mi-am făcut o impresie, uh, cred că nu ar trebui să mai ținem de acest proces pentru că cunoaștem care sunt perspectivele pentru viitor. Mulțumesc și acum pentru un minut, domnul Franco. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Mă bucur că acest buget rectificativ privind finanțarea ITER, care a fost votat cu o largă majoritate în Comisia de Buget 29, uh, pe 29 martie, uh, ne permite să nu aruncăm, să nu abandonăm un proiect de cercetare extrem de important în care Uniunea Europeană joacă un rol de prim plan și de asemenea ne permite să ne îndeplinim angajamentele internaționale. Să ne reamintim că niciunul dintre cei șapte parteneri din comunitatea Euratom nu și-a pus sub semnul întrebării contribuția globală la acest proiect. Japonia, în ciuda dramei de la Fukushima, a decis să respecte cu scrupulozitate angajamentul său bugetar pentru ITER. Fără acest acord, sute de cercetători ar fi trebuit să-și suspende activitățile și proiectul ITER ar fi uh, întârziat uh, într-un mod foarte grav. Astăzi, o mie de oameni lucrează la Cadaraș pentru acest proiect ITER și încă câteva mii până în 2018, 4-5 mii de persoane ar mai putea să mai lucreze în faza de construcție a sitului. Așadar, pentru a încheia, ITER este un simbol pentru excelența și mândria Europei. Vă mulțumesc, spune președintele. Acum am încheiat lista vorbitorilor și vorbim și intrăm în continuare în procedura intervențiilor spontane. Doamna Băsescu este singura intervenientă.

astfel îi va putea îndeplini angajamentul său internaional faă de acest proiect. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul uh, domnului comisar Lewandowski. Domnule președinte, pe scurt, ITER este un proiect intercontinental și de aceea a ne ține promisiunile și angajamentele este o problemă de credibilitate. Însă acest proiect sub, suferă de pe urma problemelor de gestiune, de pe urma costurilor um, crescânde este o problemă, însă există și vești bune. Ă, acest proiect trebuie să fie auditat de către Curtea de Conturi și cade sub ă, procedura de descărcare. Și cred că putem ă, trage învățăminte pentru viitor, pentru a evita în viitor depășirea costurilor. Și un răspuns doamnei Andreea sunt cu, pri- Andreea sunt cu privire la logica bugetului din 2011. Era vorba de mai mult de 10 miliarde de euro sume uh, neplătite pentru proiecte uh, legitime care ar trebui să beneficieze de aceste sume. Din două motive, și anume lipsa de bani și lipsa uh, flexibilității în regulamentul financiar. Și asta este problema pentru 2012. Cum să plătim din venituri care vin pentru bugetul pentru 2012? Este nevoie de înțelegerea unui buget care nu are un deficit uh, pentru a înțelege micile surplusuri, dar uh, și problema atât de reală a uh, proiectelor din 2011 care nu au putut fi plătite. Vă mulțumim, domnule comisar, și pentru a încheia îi dau cuvântul doamnei Balzani. Grazie a tutti i colleghi per la sostanza. Mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Le mulțumesc pentru faptul că în mare parte susțin acest raport și doresc să subliniez că, sigur, că există discuții referitoare la avantajele și dezavantajele acestui proiect ITER. Însă, am convenit cu toții în decembrie și am putut să purtăm negocierile referitoare la 2012 și să le încheiem. Am reușit să ajungem la un consens la negocieri. Așadar, am reușit să încheiem negocierile și întregul proces negociere, de negociere l-am încheiat la sfârșitul anului și mi se pare important acest lucru pentru că până la urmă este vorba despre un proiect foarte important și mie această încheiere a negocierilor mi se pare un rezultat foarte bun, pentru că până la urmă nu există nicio suprapunere cu alte programe de care se ține cont uh, și care sunt finanțate din acest buget. Și eu cred că acesta este un uh, rezultat lăudabil. Și vreau să fac trimitere la faptul că această mediere până la urmă a fost sfârșitul unui proces de negociere care a fost marcat de spiritul colaborării. Vă mulțumesc! Mulțumesc, cu această dezbatere a luat sfârșit. Votul are loc mâine la ora 12. Doamnelor și domnilor, următorul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Caci